Domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului European, permiteți-mi să-mi exprim uh, gratitudinea pentru șansa de a fi aici, în Casa Popoarelor Europene. Mă bucur că am discutat chestiuni atât de importante pentru europeni. Sănătatea și o viață sănătoasă și un element important, ce anume siguranța alimentară și alimentele. Europa trebuie să fie lider în lume, în toate domeniile. Sănătatea, siguranța alimentară, sănătatea animalelor și sănătatea vegetală sunt domenii în care putem să arătăm calea corectă, cum să abordăm aceste provocări cu care se confruntă lumea. Sunt istoric și ca istoric pot să spun că Uniunea Europeană este cea mai bună rețetă pentru pentru uh, ca lumea să trateze omenirea uh, de războaie, ură și alte asemenea boli oribile. Sunt medic și ca medic pot să spun că sănătatea și siguranța alimentară și standardele relevante din Europa sunt cel mai bun exemplu pentru ca lumea să fie salvată, ca sănătatea fiecărei persoane să fie salvată. Sunt politician și ca politician pot să spun ca această structură de toate culorile, albastru, roșu, galben, verde și altele, se pupă foarte bine în sănătate. Stimați membri ai Parlamentului European, pentru mine, deportat lituanian și parlamentar, sunt aici plin de emoție și de un sentiment de exaltare. În și vreau să vă spun o glumă. Din copilărie visam să fiu chiar aici, în această poziție, când alergam prin tundra siberiană. Firește, dar uh, acum vorbim serios. Adevărul este că am visat la o viață mai bună, mai luminoasă, în care se pot ajuta pe oameni să aibă o viață sănătoasă și bună. Și am făcut exact lucrul ăsta toată viața mea. Stimați prieteni, dacă sunteți de acord, îmi voi dedica toată activitatea mea de comisar oamenilor, sănătății lor și unei vieți corecte. Vă pot promite un lucru. Voi munci din greu și voi coopera împreună cu dumneavoastră, pentru că împreună putem să facem tot ce vrem. Și încă un lucru important, iată Biblia noastră, tratatul, articolul 16, alineatul 9. Acolo spune că președinția Consiliului va fi deținută de statul membru pe baza unei rotații egale. A fost propunerea mea la Convenția Europeană și propunerea asta este aici. Rotație egală. Firește, poziție egală și acțiuni egale pentru o sănătate în Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar desemnat, pentru cuvintele dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la toate întrebările noastre. Vă mulțumim de asemenea uh, pentru că ați respectat timpul în sistemul ăsta așa ping-pong al nostru. Uneori timpul este foarte restrâns, pentru alte chestiuni avem nevoie de timp mai mult, dar astea sunt regulile pe care le-am adoptat. Și sunt regulile pe care le-am și respectat în această audieră. Ați Vreau să vă spun că va avea loc o reuniune a coordonatorilor care vor evalua audierea. Va avea loc astăzi între 3 și 4 și jumătate după amiază. Apoi vom vorbi cu coordonatorii și vom evalua performanța dumneavoastră de astăzi la această audiere. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la audiere am folosit de câteva ori ciocănelul, dar am vrut să respectăm timpul. Vă mulțumesc foarte mult, ne vedem mai târziu.